următoarea temă, Etiopia, și dau cuvântul colegilor care sunt raportori pe această temă, primul fiind domnul Sebastian. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că ar trebui să ne felicităm în legătură cu consensul pe care l-a adunat această rezoluție, una lungă și complexă. E, e clar ce dorim să denunțăm uh, modul în care reprimă guvernul protestatarii pașnici care protestau din cauza că guvernul încerca să schimbe granițele administrative ale capitalei, ceea ce ar fi influențat uh, viețile cetățenilor. Iar acești protestatari au fost reprimați violent și peste 140 de persoane au murit. Această chestiune este una urgentă și ne aduce astăzi în situația de a discuta despre Etiopia. Dar trebuie să vedem care este contextul în Etiopia la ora actuală. Ce este Etiopia? O democrație eșuată care a fost răpită, să zicem, a fost luată o de un singur partid, Uh, și uh, unde cazurile de reprimări și de abuzuri sunt numeroase. Multe persoane fug din țară, vin în Europa și cer statut de refugiați. Statul aplică legislația antitero împotriva cetățenilor săi, persecută ONG-urile și um, aruncă în închisoare și aruncă în închisoare cetățenii. Țara joacă un rol important în regiune, dar acest lucru nu ar trebui să să fie o scuză pentru noi. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că toate dispozițiile privind drepturile omului din Constituția Etiopiei sunt respectate. Etiopia este una dintre cele mai sărace țări din lume. Cei dintre noi care am fost în delegație acolo am văzut cum trăiesc oamenii în uh, sărăcie lucie Europa este principalul donator al acestei țări și trebuie să obligăm guvernul etiopian să își respecte angajamentele în ceea ce privește drepturile omului. Altfel renunțăm la un, un rol important al Uniunii Europene. Mulțumesc. Doamna Adinolfi are cuvântul. Grazie, Presidente. La libertate... Mulțumesc, doamne președinte. Libertatea de expresie este un drept fundamental. Este un drept care trebuie protejat este protejat de Carta Uniunii Africane și de acordurile de la Cotonou. Drepturile din Declarația Drepturilor Omului trebuie respectate, pentru că altfel nu poate exista o adevărată democrație. Trebuie să stabilim un dialog politic care să fie transparent și inclusiv, să adune la un loc pe toți decidenții politici, societatea civilă și reprezentanții populației în general. Mm. trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană poate permite țărilor africane să se elibereze de moștenirea colonialismului, fără să cădem într-un fel de neocolonialism, prin care acordurile de liber schimb uh, uh, creează astfel de situații. Mulțumesc, domnul Demis Marker, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte populațiile etnice ca Oromo sau Ogaden uh, trec prin perioade foarte dificile, sunt ținta unor, uh, unor violențe țintite uh, asupra lor. Și, chiar dacă situația economică este una mai bună în comparație cu alte state din Africa, în Etiopia situația drepturilor om, omului este uh, de, deplorabilă. Uh, nu există o libertate reală pentru jurnaliști, foarte mulți opozanți și jurnaliști sunt aruncați în închisoare și se pun în aplicare reforme fără a se ține cont de părerea populației. Un exemplu foarte pertinent din acest punct de vedere este planificarea urbană din Addis Abeba. Zona, zona acest, administrativă acestui uh, oraș urma să fie uh, Uh, extinsă foarte mult. În urma protestelor s-a retras uh, acest uh, plan. Dacă Etiopia dorește să-și garanteze creșterea economică, cred că trebuie să-și schimbe politicile. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Pospișil. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului nostru, aș dori să sprijin această moțiune de rezoluție. Discutăm despre o chestiune de drepturile omului în Etiopia la distanță de numai câteva luni de la ultima noastră discuție pe acest subiect, fiindcă, așa cum s-a spus aici, se întâmplă lucruri îngrozitoare în Europa, în Etiopia, mă scuzați. 140 de oameni au fost uciși cu brutalitate în Addis Abeba, membrii ai minorității Oromo, care protestau pașnic împotriva uh, planurilor uh, de urbanism care le-ar fi costat pășiunile uh, lor. Situația în Etiopia se înrăutățește, iată de ce trebuie să discutăm din nou despre această țară, fiindcă noi suntem o instituție care se ocupă de drepturile omului în întreaga lume. Uniunea Europeană trebuie să protesteze răspicat împotriva comportamentului guvernului etiopian, modul în care își tratează opoziția, aruncând în închisoare uh, oponenții politici, modul în care este încă, încălușată mass media. Etiopia este țara unde jurnaliștii sunt uh, oprimați cel mai mult. Vă pot vorbi despre activiști care sunt aruncați după gratii, iar legislația în Etiopia este de așa natură încât nu poți fi implicat în niciun fel de activitate non-guvernamentală uh, avem foarte, multe refu, foarte mulți refugiați din, din, um, în Uniunea Europeană din Etiopia. Iar această țară are nevoie de ajutorul nostru, iar ajutorul financiar trebuie să meargă mână în mână cu un ajutor pentru respectarea drepturilor omului. Să haideți să ajutăm Etiopia, dar numai dacă guvernul începe să îmbunătățească situația drepturilor omului în, aceast, în această țară. Mulțumesc. Doamna, doamna Becer are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. De ce Uniunea Europeană cu peste 500 de milioane de locuitori nu poate să distribuie mii de refugiați? Etiopia, o țară săracă cu 96 de milioane de locuitori, are câteva sute de mii de refugiați, mai ales din sudul Sudanului, Somalia și Eritrea. În același timp, Etiopia, Etiopia joacă un rol uh, cheie în fluxul de imigranți care vin uh, în Europa. Cred că înțelegem cu toții că nu putem rezolva această problemă decât dacă mergem la cauzele adânci ale emigrației și salut agenda comună privind migrația pe care avem cu Etiopia, care va oferi 233 de milioane de euro și 10 acțiuni cheie pentru cornul Africii. Dar, domnule Mimița, mă, am două întrebări. Ce rol va juca Parlamentul European în acest program? Noi spunem în această uh, rezoluție că Etiopia are mari probleme cu drepturile omului între 2014 și 2020. Uh, doar Fondul European de Dezvoltare va oferi 75 de milioane de euro. Veți dezvolta un instrument ca astfel încât ca aceste fonduri să nu uh, susțină încălcări ale drepturilor în această țară. Mulțumesc. Președintele. Doamna Vergia. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aceasta este prima rezoluție asupra Etiopiei pe care o avem în ultimii zece ani. Iată de ce este atât de lungă. Dar din 2009, guvernul etiopian este zăobește din ce în ce mai mult libertățile oamenilor. Oamenii sunt arestați în mod um, arbitrar, torturați, există și execuții extrajudiciare. Iar um, Uh, minoritatea Oromo protestează fiindcă va fi uh, izgonită de pe pășunile sale. Iar Etiopia acum uh, se va confrunta cu o mare secetă, cea mai mare din ultimii 50 de ani din cauza schimbărilor climatice. Ne așteaptă o catastrofă umanitară un număr foarte mare de persoane va avea nevoie de asistență, dintre care foarte mulți copii. Și această țară primește foarte, mult, foarte mulți refugiați. Țările din, Africa, țările din Africa devin țări de uh, origine și țări destinație pentru refugiați și avem nevoie de uh, o nouă politică migratorie și avem nevoie să lucrăm cu aceste țări, euro, țări africane. Fiindcă noi, la ora actuală, avem o problemă cu migrația și uh, Etiopia este importantă în regiune, mai ales în cornul Africii. Nu se poate să existe dezvoltare fără să se facă pași către mai multă democrație. Situația este urgentă pentru Etiopia și Uniunea Europeană a, joacă un rol important în ceea ce privește sprijinirea diversității uh, populației etiopiene, care reprezintă una dintre principalele sale bogății. Mulțumesc. Domnul Panzeri, are cuvântul. Grazie. da alcuni mesi che... Vă mulțumesc foarte mult. Deja de câteva uh, luni, locuitorii regiunii Oromia din Etiopia protestează împotriva planului de a extinde um, frontierele administrative ale orașului Addis Abeba peste teritoriile lor. În trecut, când asemenea situații au avut loc, oamenii au fost uh, nevoiți să-și părăsească terenurile și să trăiască în sărăcie uh, lucie. Situația este foarte critică. 140 de oameni au fost uh, uciși și mulți alții au fost răniți de forțele de securitate cu ocazia cele mai uh, grave crize de securitate din anul 2004. Am dori, um, cerem punerea, uh, să se pună capăt uh, acestui val de violență și de intimidare a adversarilor politici. Înțelegem că Etiopia dorește să coopereze cu Uniunea Europeană în ceea ce privește problema migrațională. Noi cred că trebuie să monitorizăm mai bine cum sunt folosit, uh, folosite fondurile europene în acest stat. Vă mulțumesc, domnule Panseri. Trecem la vorbitorii în numele, în numele grupurilor politice. Prima este doamna Gomez, în numele SND. Reprimarea protestatorilor din Addis Abeba, care a dus la 140 de morți, arată foarte clar care este uh, politica brutală a guvernului etiopian împotriva opoziției. Acest guvern uh, menține poporul într-o vigilență opresivă și torturează jurnaliști care se opun uh, guvernului și protestatari pașnici. Acest uh, guvern uh, nu face decât să falsifice statistici care fură teritoriile și pământurile minorităților în Oromia și nu numai. Toate, tot, tot acestea se întâmplă cu sprijinul uh, și sub ochii uh, comunității internaționale a Statelor Unite ale Americii și a Uniunii Europene, pentru că se vorbește despre rolul pe care îl joacă Etiopia în stabilitatea regiunii. Dar această politică nu, nu este sustenabilă, nu, se, nu este sustenabilă la nivelul principiilor noastre și duce la mai multă lipsă de securitate, pentru că injustiția și disperarea s-ar putea să-i uh, facă pe etiopieni să iasă în stradă, să tragem o lecție din uh, primăvara arabă și să ne uh, impunem influența pe lângă guvernul etiopian pentru a se respecta drepturile omului în această țară acum cât încă mai avem timp. Vă mulțumesc. Obrigado. Mulțumesc. Domnul Iacov, ce are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. lista activităților antidemocratice ale guvernului etiopian este pur și simplu prea lungă ca să o citim. E păcat că e una dintre cele mai sărace țări din lume, Etiopia, dar pe de altă parte această listă care include utilizarea greșită, în mod voit greșită a legilor antiteroriste, astfel încât să fie oprimată, reprimată opoziția, jurnaliștii și publicul în general, tot ceea ce Uh, se manifestă ca minoritate în Etiopia este reprimat. Trebuie să subliniem faptul că există acest uh, plan de dezvoltare a orașului Addis Abeba prin care uh, oamenilor din regiunea Romia li se confiscă terenul sub pretextul sistematizării. Deci cerem guvernul etiopian să înceapă un dialog cu noi și cu Națiunile Unite dacă vrea ca donațiile pentru Etiopia să continue, pentru că noi nu vrem decât bine în aceste țări. Mulțumesc. Doamna Paloma López Bermejo. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș dori să mulțumesc grupurilor politice pentru activitatea comună de condamn- condamnare a, a acțiunilor reprimarea guvernului etiopian și pentru că au tras semnalul de alarmă asupra înrăutățirii situației economice în regiunea Cornului Africii, ceea ce duce la un continuare valului de imigranți înspre Europa. Trebuie să cerem respectarea în totalitate a drepturilor omului, însă responsabilitatea Europei trebuie să meargă dincolo de aceste declarații urgente. În primul rând este vorba și de responsabilități uh, economice, responsabilitățile multinaționalelor care um, înrăutățesc uh, situația legată de accesul la terenuri. Nu trebuie să uităm și de situația proastă a drepturilor sociale. Nu, nu cred că trebuie să folosim statele terțe ca uh, închisori și să nu ne asumăm propriile responsabilități când vine vorba de drepturile omului. Este important să monitorizăm modul în care sunt cheltuite fondurile europene. Dacă aceștia nu sunt folosiți pentru îmbunătățirea uh, drepturilor uh, sociale, uh, nu vom obține obiectivele pe care ni le dorim. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Mamikins. Mulțumesc. Etiopia este o civilizație bogată și diversă, cu o comunitate care de mii de ani a trăit pașnic. Dar lucrurile s-au schimbat acum, în ultimii zeci de ani. Drepturile omului au început să fie încălcate în această țară. Evenimentele recente în ceea ce privește um, planul de urbanizare și sistematizare a capitalei, a dus la proteste care au fost reprimați, societatea civilă și mass media este restricționată și um, grupurile uh, etnice și minoritare în Etiopia sunt uh, persecutate. Iar Uniunea Europeană este donator, principalul donator al acestei țări, astfel încât ar trebui să ne folosim de toate pârghile pe care le avem la dispoziție pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului din Etiopia. Etiopia are potențialul de a deveni mai, mult mai mult decât este la ora actuală și noi trebuie să ajutăm, însă situația actuală nu mai este în uh, beneficiul nimănui și trebuie să se schimbe cât mai curând cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc. Începem procedura intervențiilor spontane cu domnul Polciac. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Mulțumesc, doamne președinte. Împreună colegii mei sunt convins că activitățile represive împotriva civililor sau a prizonierilor politici sau a jurnaliștilor sunt uh, nu dau o imagine foarte bună guvernului etiopian și asta evident are un uh, impact uh, extraordinar. Criza poate fi doar vârful problemelor, deci trebuie să reamintim uh, guvernul etiopian, uh, deși ar trebui să fie evident asta, că ar trebui să fie un guvern uh, democratic și că uh, epoca vechilor imperii a trecut. Deci ar trebui să ne exprimăm uh, condamnarea foarte clar și asta ar trebui să se reflecte și în ajutorul pentru dezvoltare pe care îl dăm. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Hozegna. o În ultimele două luni, 140 uh, de protestatari pașniți au fost uciși de guvernul etiopian. Ei protestau împotriva furtului, expropierii terenurilor agricole. Această represiune brutală este uh, un punct culminant al persecuțiilor împotriva minorității Oromia în ultimii ani și uh, anul trecut uh, niște studenți protestau pacific împotriva, pașnic împotriva acestui plan de urbanizare și uh, un uh, alt reprezentant Mogherini cere o rezolvare pașnică a acestui conflict. Guvernul actual a anunțat săptămâna trecută că uh, dorea să retragă acest plan urbanistic pentru a restabili pacea, dar haideți să nu ne lăsăm îmbătați cu apă rece. Uh, acest guvern nu ezită să facă orice pentru a-și reprima, pentru a-și oprima cetățenii, iar acum Uniunea Europeană trebuie să folosească toate pârghile pe care le are la dispoziție pentru a pune capăt acestei uh, politici de persecuție a guvernului etiopian. Mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul comisar Mimița. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Uniunea Europeană și statele membre ale Uniunii Europene poartă un uh, dialog regulat cu guvernul etiopian pe teme care țin de democrația și drepturile omului. Mesajul pe care îl uh, transmitem în mod repetat este că dezvoltarea economică și socială trebuie să meargă mână în mână cu evoluția politică și cu respectarea drepturilor omului pentru a fi uh, durabilă. O, puterni, o societate civilă puternică, libertatea de exprimare sunt esențiale pentru a crea o țară mai prosperă. În acest context, Uniunea Europeană urmărește îndeaproape ultimele evoluții din, zo- din uh, zona Oromia. Au existat și uh, ciocniri uh, etnice într-o altă regiune din Etiopia, cărora mass media nu le-a acordat atenția la fel de mare, dar care s-au soldat și ele cu Uh, victimă. Pe data de 30 decembrie anul trecut, uh, purtătorul de cuvânt a Serviciului European de Acțiune Externe a cerut o rezolvare pașnică acestor dis- uh, dispute. Vedem cât de important este un dialog constructiv pentru rezolvarea acestor neînțelegeri. Cerem renunțarea la violență împotriva protestatarilor, și precum și tragerea la răspunderea celor vinovați pentru aceste violență. Am uh, adresat aceste îngrijorări în momentul în care am discutat cu autoritățile din Addis Abeba și uh, în momentul în, uh, în care ministrul de externe al Etiopiei a vizitat Bruxelles, s-a întâlnit cu doamna Mogherini pe data de 13 ianuarie. Dumnealui a recunoscut situația și a spus că planul de sistematizare urbană din Addis Abeba a fost uh, retras. Populația a crescut foarte mult în ultimele decenii și uh, Etiopia are acum o populație de mai mult de 100 de milioane de locuitori. Există o provocare legată de reducerea sărăciei, de furnizarea de servicii și de crearea de locuri de muncă. Efectele uh, a doua secetă consecutive și a fenomenului El Nino a, au făcut ca 2,2 milioane de, uh, milioane de, de locuitori să aibă nevoie de asistență alimentară. Această situație amenință dezvoltarea socioeconomică a Etiopiei. În acest context, Uniunea Europeană furnizează și va continua să furnizeze sprijin politic și financiar pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului din Etiopia, dar și pentru a sprijini eforturile guvernului de a reduce sără, sărăcia și de a evolua în mod pozitiv uh, din punct de vedere economic. Etiopia profită foarte mult în, în, din urma, pe urma fondurilor europene de dezvoltare, de pe urma diferitelor uh, fonduri de ajutor umanitar și de a combate fenomenul deplasării interne a oamenilor în Africa. În ciuda necesităților imense cu care se confruntă, Etiopia are o politică a porților deschise și primește, găzduiește mai mult de 700.000 de refugiați. Uniunea Europeană cred că ar trebui să acorde sprijin și din acest punct de vedere, din, prin intermediul Fondului de Dezvoltare Regională și prin intermediul programului dedicat Cornului Africii și prin recent semnată Agenda Comună pentru Mobilitate. Etiopia este un partener important al Uniunii Europene în multe domenii. Migrație, schimbări climatice, uh, stabilitate, stabil, stabilitate regională purtăm un dialog constructiv pe marginea tuturor acestor teme care sunt importante atât pentru Europa cât și uh, pentru Etiopia și întreaga regiune respectivă. Uniunea Europeană va continua să insiste asupra uh, importanței respectării drepturilor omului în Etiopia și uh, va sprijini această țară pentru a proteja libertățile fundamentale de care trebuie să se bucure cetățenii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar. Am primit șapte proiecte de rezoluții. Aș dori să închei această dezbatere, votul urmând să aibă loc imediat după următoarea dezbatere. Și acum trecem la ultimul uh, punct de pe ordinea de zi, situația din Corea de Nord. Și aș dori să dau cuvântul uh, domnului Scrileț, în primul rând. absolute breach of the rules what you are doing and I wonder Este o excelentă încălcare a regulilor, dar mă întreb suntem 40-45 de deputați în sală. Puteți, domnule președinte, să-mi explicați de ce aceia dintre noi care facem efortul să stăm aici, de ce nu suntem lăsați să vorbim la procedura intervențiilor spontane? Și dacă uh, din ce motiv decideți să nu ne dați cuvântul, atunci n-ar fi un nivel minim de colegialitate să ne spuneți înainte care este procedura și cum ne dați cuvântul sau nu ne dați cuvântul care